I will try to get your attention for two minutes for the stability. Dacă îmi acordați două minute pentru a vă vorbi despre acordul de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Kosovo, știu că nu este o temă la fel de interesantă ca cea a Georgiei sau de prezența domnului ministru Frank-Walter Steinmeier, însă este o temă importantă pentru Kosovo, pentru că este ultima țară din Balcan care urmează să aibă un asemenea acord de stabilizare și de asociare, asociare primul pas în procesul de aderare este prima relație contractuală între Uniunea Europeană și Kosovo, care va duce la îmbunătățire și la consolidarea dialogului politic, a relațiilor politice, relațiile comerciale vor fi îmbunătățite. Kosovo va avea un acces mai mare la piețele europene, de exemplu pentru produse cum este vinul. Acest acord aduce cu sine standarde europene mai bune, ales pentru consumatori, un lucru pozitiv pentru cetățenii Kosovo. De asemenea, vom avea o cooperare consolidată, dacă pot face trimitere la acest termen, între Parlamentul European și adunarea parlamentară din Kosovo, pentru că va avea loc un comitet, o reuniune a Comitetului Interparlamentar de două ori pe an. Deci, în, în mare, în ciuda problemelor care nu sunt recunoscute de toată lumea din Consiliu. Prin acest acord demonstrăm că putem merge înainte. O veste foarte bună pentru cetățenii kosovari, un pas important în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pregătirea terenului pentru progrese ulterioare. Acest, această procedură a fost demarată în Parlamentul European Urmează să votăm cât mai repede posibil în plen. Acest acord va intra în vigoare la începutul anului 2016 și sunt convinsă că următorul pas necesar pentru cetățenii kosovari va fi liberalizarea vizelor. Sper că vom ajunge în această situație. Kosovo trebuie să respecte, să îndeplinească anumite criterii, condiții, însă va fi un lucru pozitiv pentru cetățenii kosovari care le va da speranță și va sprijini speranța că la un moment dat Kosovo va face parte din Uniunea Europeană. După cum am spus, acest acord de stabilizare și de asociere este face parte din primele relații contractuale încheiate între Uniunea Europeană și uh, Kosovo și sper că acest acord va fi stabilizat de toată lumea, indiferent de faptul că proveniți dintr-un stat care a recunoscut sau nu a recunoscut în mod oficial Kosovo. Vom vota peste câteva săptămâni acest raport la comisia noastră și în plenară vom ajunge cu votul în ianuarie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbra al PP-ului privind Kosovo, Aș dori să-mi exprim mulțumirea că acest acord de stabilizare și de asociere devine realitate. Un acord care are un potențial mare pentru economia acestui stat. Mă gândesc la accesul pe piață, în mod special pe piața europeană pentru economia Kosovoului. Acest acord confirmă faptul că viitorul Kosovo Only este în Europa. Cu toate acestea, procesul de integrare nu se desfășoară de la sine. Pentru îndeplinirea sa este nevoie de leadership și de voință politică. Va fi nevoie de punerea în aplicare a unor uh, reforme fundamentale. Raportorul Parlamentului European, doamna Lunacek, a vizitat de curând Kosovo și a văzut cât de mult mai trebuie făcută pentru a combate corupția, care reprezintă un obstacol major pentru viitorul evoluțiilor democratice din Kosovo. Acest acord, chiar dacă nu este iubit de toți uh, alegătorii din Kosovo, va trebui să fie pus în aplicare trebuie să se ajungă la o stabilizare, o normalizare a relațiilor cu țările vecine pentru a se ajunge la o situație stabilă pe termen lung în regiunea respectivă. Acesta trebuie să fie obiectivul, lui, uh, obiectivul Kosovoului, dar avem nevoie și de o poziție uh, responsabilă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Adact Tursan, și aș dori să cer celor trei colegi care doresc acum să ia cuvântul să respectăm cuvânt. Primul are cuvântul domnul Panțeri, vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem constata pași înainte în acest raport, în special în ce privește acordul de asociere și stabilizare filma, uh, semnat uh, în octombrie și care reprezintă o etapă importantă pe care Kosovo o parcurge în drumul său către Uniunea Europeană. Și m-aș apleca și asupra problemei traficului de organe și normalizarea relațiilor cu Serbia, chestiuni despre care am discutat pe larg. Mai rămân încă multe provocări și pe plan intern, legat de politica economică, reformarea administrației, dar semnarea acordului cadru între Uniunea Europeană și Kosovo, pe marginea principiilor generale a participării Kosovo la programele Uniunii Europene, reprezintă un lucru foarte important în contextul stimulării acestei țări să obțină progrese pe calea apropierii sale de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Panțeri. Și acum, domnul Nart. Vă rog un minut. Rusia dijo que Rusia a spus că recunoașterea Kosovo a însemnat deschiderea cutiei Pandorei. Se pare că s-au deschis două asemenea cutii ale Pandorei. Epurarea etnică din Kosovo Acum există o uh, delimitare foarte clară în Kosovo între serbi și albanezi. Mă întreb dacă nu cumva am dinamitat acordul din Helsinki, care însemna intangibilitatea frontierelor. Cum putem să negăm o transnistie prorusă, o Abhazie, uh, sau avem capacitatea de a ne mișca, de, de a ne modifica forma aripilor ca anumite avioane pentru a, în funcție de politica noastră. Deci unele regiuni nu, dar Kosovo da, pot să fie independente. Um, vă mulțumesc. A, domnul Fițula încă nu intervenise. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul de stabilizare și asociare între Uniunea Europeană și Kosovo este un semn foarte clar că Uniunea Europeană ia în serios perspectivele europene ale acestui stat tânăr. Pe de altă parte, acest acord pentru a deveni realitate trebuie sprijinit prin eforturi concrete din partea acestui stat. Diferitele grupuri din societatea Kosovo trebuie să treacă printr-un proces de modernizare și o importanță deosebită trebuie să revină eforturilor guvernului din Pristina. Însă este vorba de un proiect comun care trebuie să aparțină tuturor uh, forțelor politice din uh, Kosovo, la care să participe și reprezentanții societății civile, reprezentanții minorităților care trebuie să participe la acest acord de stabilizare și de asociere și sunt convins că acest acord va facilita nu doar dialogul între Uniunea Europeană și Pristina, dar și dintre Pristina și Belgrad. Și odată cu acest dialog, Cooperarea regională din uh, Balcanii de Vest se va îmbunătăți și riscurile la adresa securității vor scădea. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să vă transmit că termenul de depunere a amendamentelor este 20 noiembrie. Deja pe 19 noiembrie acesta uh, aviz va fi discutat la INTA pe 2 decembrie vom discuta în, deci, în, la noi comisia, astfel încât pe data de 17 decembrie să putem vota acest raport. Și sper că sunteți de acord cu acest calendar propus și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimbul de opinii cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care a venit direct de la Consiliul Ministrilor de Externe și cred că ne va spune câteva cuvinte în legătură cu evenimentele din Paris. Am avut un, am ținut un minut de reculegere la începutul reuniunii noastre. Probabil vom auzi câteva lucruri și în legătură cu Siria și Ucraina. Germania urmează să uh, preia președin, președinția OSCE în Europa și fără a mă lungi mai mult îți dau cuvântul Frank Walter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o. Am dat curs cu mare plăcere acestei invitații și aș dori să vă mulțumesc și pentru contactele, pentru dialogul pe care l-am purtat cu membrii acestei comisie, comisii. Să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat de această, comisie, de această comisie când a fost vorba de subiecte importante, cum a fost parteneriatul estic. Și nu uit să amintesc că sarcinile preluate de membrii acestei comisii vis-a-vis -vis de blocajul intern manifestat în Albania blocaj care nu ar fi fost uh, rezolvat dacă unii dintre dumneavoastră nu v-ați dus la fața locului pentru a construi funcțiile necesare. Deci aș dori să vă mulțumesc din nou pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră într-o zi deosebită în care în fața ochilor noștri se află în continuare evenimentele tragice care au avut loc weekendul uh, acesta în Paris. Eu am fost la fața locului, am fost prezent pe stadion. Și doream să îi onorăm pe cei care și-au oferit uh, ajutorul în Franța cu ocazia unui eveniment uh, tragic și uh, au trebuit să asiste din nou la asistent la, la un eveniment tragic. De această dată, de această dată nu a fost vo- vorba de prăbușirea unei uh, aeronave, ocazie cu care uh, persoanele respective uh, s-au angajat, uh, uh, au participat la recuperarea victimelor și au fost martorii acestor atacuri teroriste uh, care au avut loc în uh, Paris. Desigur, și noi astăzi am ținut un minut de reculegere în memoria victimelor, însă aceste atentate aduc cu sine noi întrebări care sunt consecințele pentru noi în urma acestor atacuri și cred că cel mai important lucru este să răspundem celor care se întreabă câte arme, câți soldați vom pune la dispoziție, vom pregăti. Trebuie să le spunem acestor oameni care au aceste întrebări că, în primul rând, este important să dăm dovadă de compasiune și că nu este vorba de un eveniment care poate fi ignorat, însă Uh, răspunsurile pe care trebuie să le dăm terorismului nu sunt uh, de mâna uh, nimănui. În urma acestor evenimente, răspunsurile posibile sunt chiar îngreunate. Eu am declarat că guvernul federal german se va angaja în continuare și trebuie să ne asigurăm că există acțiuni coerente împotriva statului uh, islamic. Unele state consideră că este nevoie de continuarea atacurilor aeriene. Guvernul federal german a considerat că nu ar trebui să fie un fel de a 5-a, a 17-a roată la o căruță uh, din acest punct de vedere. Uh, noi acordăm uh, sprijin concret luptătorilor peșmerga curs din nordul Irakului și în contextul uh, înarmării uh, acestor luptători, ne-am uh, decis, în ciuda accentelor critice manifestate în dezbaterea publică din Germania, să acordăm, să înarmăm aceste grupuri armate peșmerga din, din nordul Irakului, ceea ce le-a permis să aibă anumite succese de recucerirea anumitor teritorii în nordul Irakului, acest sprijin va fi continuat, desigur, și uh, păstrăm un contact strâns cu reprezentanții Peșmerga. Uh, știm tot timpul care sunt necesitățile lor uh, concrete la fața locului și am spus acest lucru pentru că cred că toată lumea înțelege că lupta armată împotriva statului islamic trebuie să fie continuată Însă înțelegem că doar printr-o, prin acțiuni militare nu putem rezolva problema terorismului. Și aici, aici apare legătura cu al doilea punct de discuție pe care l-am abordat la Consiliul Ministrilor de Externe. Este vorba de tema Siria și întrebarea cum ajungem la o reducerea conflictului din Siria și cum pregătim terenul pentru o soluție politică. Oricine cunoaște situația din Orientul apropiat, um, cred că nu, nu are niciun motiv să dea dovadă de euforie, euforie sau de optimism. Acestea fiind spuse, eu cred că discuțiile care au fost purtate sâmbătă din săptămâna trecută și cu 14 zile înainte, discuțiile purtate la Viena, au adus uh, rezultate neașteptate. Neașteptate pentru că, în primul rând, am reușit pentru prima dată să aducem la o singură masă toate uh, părțile relevante. Dacă cineva mi a fi spus în urmă cu trei ani că vom reuși ca la aceeași masă să se așeze Rusia și SUA, nu aș fi crezut, uh, nu aș fi crezut acest lucru. În urmă cu trei săptămâni nu aș fi crezut că este posibil ca în acea zi, la aceeași masă, să fie așezați și să negocieze reprezentanția Iranului și a Arabiei Saudite. Uh, Faptul că am reușit acest lucru este un uh, progres uh, în sine. Ce am încercat acum sâmbătă a fost ca această masă rotundă la care participă toți actorii regionali să obțină un uh, caracter permanent, stabil. Și cred că am reușit acest lucru. Ne putem baza pe declarația principială adoptată în urmă cu două săptămâni prin care spune că nu vom permite fărâmițarea Siriei, că ne dorim păstrarea integrității teritoriale a Siriei și că uh, Siria uh, viitoare, viitoare trebuie să permită o conviețuire a tuturor minorităților etnice și religioase. Um, poate veți crede că este vorba de o utopie, însă cu participarea Iranului, cu participarea Rusiei, am reușit ca, dincolo de aceste principii, să convenim un uh, proces, o foaie de parcurs, în care, în primul rând, discutăm despre stabilirea unui uh, armistițiu, încetării focului, în al doilea rând, despre instituirea unui guvern de, de tranziție. În al treilea rând discutăm despre reformarea Constituției uh, siriene și, în al patrulea rând, organizarea unor uh, alegeri. Și uh, aceste obiective um, aceste obiective acum se regăsesc într-un calendar concret. De exemplu, dacă este să mă refer la trei elemente în pregătirea încetării uh, focului uh, pe parcursul lunii uh, decembrie, după anumite discuții preliminare, se vor reuni reprezentanții ai guvernului pentru a, conveni o încetare a focului pentru, pentru a ne asigura că reprezentanții guvernului și cei ai uh, armatei uh, libere siriene vor respecta această încetare a focului. În al doilea rând, um, în răstim de șase luni, începând de astăzi, ar trebui să um, fie stabilită competența guvernului de tranziție și, în al treilea rând, acest proces uh, prevede ca peste 18, în răstim de 18 luni să aibă loc alegeri. Ceea ce, ce se va întâmpla cu, cu regimul uh, Assad, uh, cu Bashar, cu Bashar al-Assad, uh, nu am reușit să găsim un răspuns, însă este evident că unii îl sprijină în continuare, există și alții care văd un viitor al Siriei doar fără Assad. Ceea ce este important este ca Uh, să demarăm acest proces politic astfel încât să ajungem la condițiile necesare uh, respect, pentru respectarea unui armistițiu. Din perspectiva Europei, aș dori să precizez faptul că nu doar participarea Europei este importantă. În plus, ne-am dorit ca uh, viitorul proces politic să se desfășoare sub patronajul Organizației Națiunilor Unite. Este un lucru pe care l-am uh, obținut și l-am uh, convenit uh, sâmbătă trecută. Sper că vom face progrese și dacă s-ar ajunge la o descaladare ale conflictului din Siria, dacă calea înspre o soluție politică ar fi puțin mai clar definită, acest lucru ar uh, contribui la consolidarea securității în Europa. Al doilea aspect la care aș dori să mă refer pe scurt este uh, Ucraina. Nici din acest punct de vedere nu avem motive de a fi uh, prea, prea fericiți. Nu aș dori să înfrumusețez prea mult situația acestui conflict. În primul rând pentru că am rămas în urmă din punctul de vedere al punerii aplicare a acordului de la Minsk. Deseori se ajunge la încălcări ale acordului de încetare a focului. În ultimele zile aceste încălcări sunt uh, tot mai dese. Uh, încetarea focului care, de fapt, de la, din luna septembrie a fost uh, respectată destul de, destul de mult, însă cred că merită uh, să lucrăm în continuare la acest, la, la acest proces. Oricum, în trecut nu a existat nicio etapă în care încetarea focului a fost respectată pe o perioadă de 12 săptămâni. Um, există acum un proces de retragere a armelor uh, ușoare. De la ultima întâlnire de la Berlin, în formatul de la uh, Normandia, am convenit ca și armele grele să fie retrase urmându-se același model de retragere armelor ușoare, avem și anumite uh, prevederi legate la la eliminarea uh, minelor, câmpurilor uh, minate um, și deminarea va fi importantă și pentru dezvoltarea ulterioară a reparațiile de infrastructură care trebuie să fie operate. Se înregistrează progrese și din punctul de vedere al situației umanitare. Din păcate, lucrurile se desfășoară prea lent când vine vorba de schimbul de, de prizonieri Uh, au avut loc asemenea schimburi 20-30 de prizonieri, însă um, ținând seama de faptul că există mii și mii de prizonieri, 20-30 de prizonieri schimbați nu reprezintă într-adevăr un progres uh, foarte mare. Care este atitudinea Rusiei? Rusia a cauzat acest uh, conflict și foarte mult timp s-a împotrivit oricărui progres și cred că ultimele dialoguri purtate la Paris și la Berlin au fost, uh, la Berlin au fost mai uh, constructive. Uh, un lucru util este că interesul Rusiei s-a mutat puțin, că acum, din punct de vedere militar, este mai angajată în Siria. Este posibil ca Siria să fie mai interesantă în acest moment decât, decât, decât Ucraina. Indiferent de motivele uh, concrete, ultimele, ultimele două uh, întâlniri la care au, au participat, au participat reprezentanții Ucrainei și Rusia au fost mai constructive, ceea ce a dus la amânarea alegerilor locale în, în regiunile separatiste, pentru că dacă acest lucru, dacă această amânare nu s-ar fi întâmplat, Uh, procesul de la Minsk ne-a fi scăpat în totalitate de sub uh, control. Vom încerca să promovăm în continuare acest proces. Uh, din nou, nu este un proces care evoluează de la sine. A trebuit să continuăm activitatea în formatul de la Normandia și în acest moment uh, Uniunea Europeană trebuie să ia o decizie față de ce se va întâmpla cu sancțiunile uh, economice. Uh, rezultatul acestei dezbateri va depinde de punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Deci va exista o legătură între sancțiunile economice și progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordului de la Minsk. Două puncte importante urmează să fie alegerile și restituirea punctelor de trecere de frontieră autorităților din Ucraina. Un alt punct, foarte pe scurt, știți că mai ales când vine vorba de observarea și verificarea situației din Ucraina de Est, OSCE a avut un rol deosebit de important în, important în ultimele luni. Președinția elvețiană a dat dovadă de un angajament uh, important și a uh, profitat de această președinție OSCE. În acest moment, Serbia deține președinția OSCE și uh, noi ne dorim să preluăm președinția OSCE începând de anul viitor după um, Serbia. Uh, știind foarte bine cât de dificil uh, este acest mandat, uh, cât de dificilă este discutarea situației din Ucraina și în forurile de la OSCE. Însă dacă ne dorim să păstrăm această organizație, dacă dorim să păstrăm importanța acestei organizații, care este una din puținele uh, organizații după războiul rece care a supraviețuit și are o prezență în zona unde există în continuare uh, conflicte înghețate care are o prezență și în Ucraina, cred că trebuie să investim mai mult în activitatea uh, de la OSCE în drept urmare, ne-am decis, în ciuda uh, temerilor pe care, dubilor pe care le avem, ne-am decis să preluăm președinția OSCE și nu ne vom limita la medierea conflictului din Ucraina, ne vom referi și la situația drepturilor omului, la problema antisemitismului și așa mai departe. Aceasta a fost uh, prezentarea mea introductivă. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare acum dezbaterea pe care o să o avem. Vă mulțumesc. Aș avea și eu o întrebare după care o să dau cuvântul colegilor. Aș uh, propune ca uh, intervențiile să fie limitate la două minute pentru coordonator și la un minut pentru ceilalți colegi. Um, aș dori să Uh, vă rog să înțelegeți acest lucru pentru a da ocazia tuturor să ia cuvântul. Întrebarea mea se referă la uh, Siria. Ne-ați uh, pre- prezentat acest uh, calendar cu două puncte de reper, 6 luni și 18 luni. Deci, dacă s-ar ajunge la un acord, este posibilă crearea unei alianțe comune împotriva ISIS sau mai avem nevoie de puțin timp? Domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, așteptam vizita dumneavoastră la Parlament pentru a discuta despre provocările politicii noastre externe, însă, bineînțeles, între timp, atentatele de vineri care au lovit Parisul au dat o altă notă întâlnirii noastre suntem solidari cu prietenii noștri francezi și suntem alături de celelalte state europene care și-au pierdut cetățeni, belgienii, spaniolii, italienii, care au căzut victime acest, ale acestor atentate. Cred că solidaritatea trebuie să meargă dincolo de nivelul declarativ Cred că în tratatul de la Lisabona există o clauză a solidarității europene, articolul 222, și dați-mi voie să vă reamintesc ce conține acesta. În acest articol se spune că dacă un stat membru este supus unui atac terorist, celelalte state membre pot să disponibilizeze toate uh, modalitățile la dispoziția lor, inclusiv modalități militare, pentru a proteja uh, instituțiile democratice, pentru a veni în ajutorul acestui stat care este punctul dumneavoastră de, de, de vedere în legătură cu utilizarea acestui articol 222. În al doilea rând, o întrebare legată de conflictul din Ucraina pe care l-ați menționat și ridicarea sancțiunilor. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu ridicarea sancțiunilor înainte ca Rusia să părăsească Crimea. Vi se pare un lucru rezonabil ridicarea sancțiunilor înainte de părăsirea Crimeei? Am putea să explicăm acest lucru cetățenilor? Uh, domnul Fleckenstein. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Steinmeier. În numele grupului meu politic aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră împreună cu eforturile altor persoane, de exemplu un altului reprezentant, vicepreședintele Comisiei, doamnei Mogherini, ca după succesul reprezentat de acordul cu Iran. Continuați această cale diplomatică pentru a găsi soluțiile necesare, în acest caz, pentru situația din Siria. Aș dori să mulțumesc și pentru eforturile depus împreună cu ministrul de externe francez cu ocazia discuțiilor din Paris și din Berlin. Știm că atitudinea mai constructivă a Rusiei este un lucru pozitiv, însă nu suficient. Însă acest lucru ne demonstrează că diplomația poate duce la progrese mici, dar reale, lucru care nu poate fi garantat de alte instrumente și nici nu mă gândesc la o acțiune militară. În ceea ce privește sancțiunile, și acesta este, aceasta este părerea grupului meu politic, pot fi suspendate doar în momentul în care se înregistrează progrese semnificative în punerea aplicării acordului de la Minsk aceste sancțiuni nu au fost impuse în mod uh, arbitrar și nu putem să renunțăm la ele din nou arbitrar, ci trebuie să fie respectate anumite condiții foarte clare. Um, cu cât acest proces va fi mai previzibil pentru toate părțile, cu atât el uh, va funcționa cât mai, uh, cât mai bine, deci poate îmi dați și anumite elemente noi din acest punct de vedere. Un singur lucru în plus atunci, dacă nu mai am timp Dincolo de renunțarea la aceste sancțiuni, aș dori să vă întreb dacă putem uh, colabora cumva la renunțarea listelor negre impuse de ambele părți, care nu mi se pare că a fost o idee foarte bună. Domnul Tenoc. Uh, Elizabeth... Vă mulțumesc. Există și articolul 42.7 al Tratatului de la Lisabona în legătură cu asistența militară care nu a fost uh, invocat și se vorbește și despre articolul 5 al tratatului NATO, așadar s-ar putea ca asistența militară să poate fie folosită. Aș dori să vorbesc despre Schengen. Uh, ce părere aveți uh, de faptul că unul sau doi dintre atacatorii de la Paris au intrat pretinzând că sunt refugiați din Siria și au, nu au trebuit să fie verificați traversând granițele de până la Paris. Uh, și ce, con, și ce, con, con, ce, ce consecințe va avea politica ușilor deschise a cancelarului dumneavoastră în legătură cu acest, acest, acest pericol al terorismului? de ce poliția germană nu a notificat autoritățile franceze în legătură cu uh, mașina montenegrină care a fost uh, prinsă la granița austriacă în drum spre Paris. Nu cumva este o, un eșec al sistemului al serviciilor de informații din Europa. În ceea ce privește Rusia și sancțiunile în legătură cu Ucraina, Putem să-i acordăm imunitate lui Assad în schimbul unei, unui aranjament și a unei păci. Turcia și Saudia, Arabia Saudită ar fi oare de acord cu o asemenea înțelegere? Și în legătură cu Peșmerga, eu am um, vizitat linia de front cu ISIS și Peșmerga se plângeau în legătură cu calitatea și cantitatea insuficientă a armelor. Aceștia dețin doar arme Kalashnikov foarte vechi și doar uh, un, o armă antitank. Deci ce putem uh, să facem pentru a susține pe acești soldați care luptă activ împotriva ISIS? Domnul Van Palen. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. dau la Afacerile Externe, bine ați venit. Aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la Schengen, dar dintr-o altă perspectivă pentru a putea face față crizei refugiaților și pentru a stopa infractorii și teroriștii, este important să controlăm frontierele externe ale Schengen. Nu să le închidem, dar să le controlăm. Care vor fi inițiativele Republicii Federale Germania pentru a face posibil acest lucru? În al doilea rând, am o întrebare referitoare la acordul Minsk 2 Uh, controlarea frontierelor de către propriilor frontiere de către Ucraina este deosebit de importantă. Deci fără acest control al frontierelor de către Ucraina, nu cred că este posibil să suspendăm sancțiunile impuse regiunii de est din Ucraina. Sunteți de acord cu acest lucru sau nu? Doamna Lezing. Vă mulțumesc, domnule Steinmeier, pentru prezența dumneavoastră, prezența dumneavoastră. În numele grupului uh, de stânga din Parlamentul European aș dori să vă întreb un lucru referitor la Afganistan. Germania are o desfășoară o campanie cu diferite afișe publicată în Afganistan pentru a-i determina pe, pe afgani să nu uh, părăsească Afganistanul pentru a nu deveni victimele uh, traficanților și reprezentantul uh, ONU a spus în același timp că a cerut autorităților din Germania să primească cât mai mulți solicitanți de asil din Afganistan și să nu, să nu îi returneze pe afganii care ajung în Germania în, înapoi în Afganistan datorită situației dificile de acolo. Deci aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră față de situația solicitanților de azil din Afganistan. Apoi, există posibilitatea de a ajunge la o, la o implicare a, a NATO în, în, această, în, în această problemă? Mulțumesc. Doamna Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Steinmeier, uh, și în numele grupului politic uh, GUE. Am o întrebare legată de Siria. Salutăm faptul că la Viena s-a reușit uh, redactarea unui, uh, unei foi de parcurs care, oricât de vagă ar fi, este utilă. Uh, ați spus că nu putem spune nimic în legătură cu viitorul lui Assad, însă aș dori să vă întreb um, care, va, care ar trebui să fie comportamentul nostru față de uh, crimele împotriva umanității uh, comise de acest regim. Cred că trebuie să existe o perspectivă reală pentru a trage la răspundere respons- responsabilii pentru aceste uh, infracțiuni. Apoi, uh, Știm că există o discordie între Rusia și Arabia Saudită când vine vorba de definirea unor grupări ca fiind teroriste sau nu și aș dori să vă întreb dacă este posibilă depășirea acestor uh, diferențe și despre ce grupuri ar fi uh, vorba. În ceea ce privește grupul internațional de sprijin pentru Siria, um, există ideea ca populația civilă din zonele de conflict să se bucure de o protecție și mă întreb dacă acest lucru este posibil sau nu. Am închis uh, lecți, uh, lista vorbitorilor. Domnul Carver. Schengen offers free movement to EU citizens. Sunteți de acord cu mine, domnule Steinmeier, că Totul depinde de că capacitatea statelor membre de a-și mm, proteja cetățenii este compromisă de către zona Schengen. Vă regândiți poziția în legătură cu granițele, date fiind uh, anunțul Franței că va reimpune controle la frontiere. Asta înseamnă sfârșitul zonei Schengen și a liberei circulației a persoanelor. De asemenea, ă, ă, s-a, a fost reținut un bărbat într-un autovehicul din Montenegru care transporta un adevărat arsenal. Am văzut că ă, există probe că această persoană se îndrepta către Paris. Nu cumva asta este o, un eșec al serviciilor de informații germane. Uh, de asemenea, în ceea ce privește apelul doamnei Merkel pentru a armată europeană, nu cumva această propunere este doar una cosmetică, date fiind, date fiind prevederile tratatului de la Lisabona, considerați că Uniunea Europeană poate să uh, rescrie acest tratat pentru a răspunde preocupărilor Regatului Unit Uh, și de asemenea, nu considerați că există anumite rețineri ca Germania să joace din nou un rol militar major pe scena mondială? Uh, nu ați susținut NATO și Libia în uh, acțiunea din 2011. Mulțumesc, domnul Danjon. Mulțumesc, Domnule ministru, sunt primul francez care intervine în această masă, la această sesiune. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de solidaritate și mulțumesc colegilor din această adunare care în timpul weekendului și astăzi și-au exprimat susținerea pentru uh, populația franceză care este afectată de ceea ce s-a întâmplat la Paris vineri seară. Nu este primul oraș european care a fost lovit, mă gândesc la Madrid și la Londra, și din păcate nu va fi ultimul. Cu fa- în fața acestei amenințări, ați spus-o și dumneavoastră, răspunsul nu poate să fie decât unul militar și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, însă Focarele de instabilitate sunt foarte numeroase în vecinătatea Europei, în nordul Africii, în cornul Africii, în Africa Centrală, evident în Orientul Mijlociu și apropiat. Compatrioții mei au, Fran- au impresia că Franța este puțin singură în avangardă. Uh, Germania are cel mai mare buget de apărare în cifre absolute. Acum, la una, acum un an și jumătate am asistat la discursul dumneavoastră încurajator de la München, unde dumneavoastră și președintele Gauck cereați ca Germania să-și joace un rol mai activ și cu o responsabilitate mai mare pe scena internațională. Cum vedeți aceste implicații astăzi și ce le puteți spune francezilor care își doresc ca cel mai mare stat european să își manifeste solidaritatea și mai mult pe, pe scara europeană? Vă mulțumesc. Vă rog următorilor să vorbiți doar un minut. Domnul Panțeri. Mulțumesc și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Am două întrebări. Mai întâi, din discuția din discuții ați uh, perceput înțelegerea reală, asumarea acestei situații uh, de către decidenții politici europeni în, această, în acest moment de mari provocări? Apoi, anumiți observatori internaționali arată că la masa rotundă din Viena s-au putut înregistra niște progrese în urma mișcărilor Rusiei. Știm problemele cu ISIS, cu înlocuirea lui Assad, cu guvernul de tranziție, dar cred că în același timp obiectivul prioritar ar trebui să fie uh, combaterea ISIS. Marie. Merci, monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, cu toți toți francezii suntem atinși de către aceste mesaje de solidaritate. Astăzi, cu aceste atentate, vedem cum terorismul evoluează și în domeniul de acțiune și, și prin modalitățile sale. Toate statele europene sunt vizate, inclusiv cele mici, pentru că teroriștii uh, caută ca acțiunile lor să fie cât mai publice și, public, și mediatizate. Vor începe orientări noi în diplomația europeană în legătură cu anumite state de care vom avea nevoie pentru a lupta împotriva terorismului. François Hollande a evocat articolul 47 al tratatului care tocmai a fost menționat, al solidarității, însă nu cumva este momentul de a relansa proiectul apărării europene care este stagnant de câțiva ani. Vă mulțumesc, domnule ministru de externe, ca și majoritatea europenilor sunt întristați de uh, atacurile de la Paris. Este o mm, tragedie umană de proporții proporție trebuie să facem mult mai mult pentru a coopera, pentru a transmite informații, pentru a ne apăra și mai mult pe plan diplomatic. Mi se pare încurajator că ați uh, uh promis susținere pentru forțele peșmerga care luptă împotriva statului islamic. De asemenea, pentru convorbirile legate de Siria la Viena. Însă, nu trebuie să uităm de una dintre dimensiunile acestei crize, populația musulmană a Europei Europolul ne arată că în ultimii 5 ani doar, doar 2% din, 2% din atentatele teroriste au fost uh, comise de grupuri uh, religioase. majoritatea atacurilor teroriste au fost uh, efectuate de către grupuri motivate de agende politică sunteți de acord că este obligația noastră ca politicieni să uh, spunem musulmanilor europeni că înțelegem situația și că îi susținem în urma acestor atacuri, atacuri în când mulți se tem de discriminare și de retaliere. Vă mulțumesc. Vă rog, respectați limita de timp de un minut. Are cuvântul domnul Nard. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, întreb urmă, să pun următoarea întrebare. Cum se poate spune că luptăm împotriva statului islamic dacă oricare responsabil militar spune, știe că trebuie să lovim în logistică? Uh, ISIS are șapte puncte care furnizează material, material de război. Dacă lovim aceste șapte punți, aceste șapte poduri, Uh, totul se va prăbuși. Și de ce nu bombardăm logistica lor de 1400 de kilometri de teren dacă bombardăm doar camioanele care dacă am bombarda camioanele cu uh, petrol, totul s-ar destrăma. Uh, cum se întâmplă că acești teroriști sunt uh, aprovizionați uh, Uh, cu logistică, cu mii de aparate walkie-talkie comparate din Qatar și făcute în China. Când spuneți că este nevoie de 5 ani și jumătate, sună a uh, glumă. Domnul Hagi Georgiu. Vă mulțumesc. Aș dori să revin asupra a două aspecte care au fost abordate foarte puțin. În primul rând, susținerea pentru peșmerga. Acum când știm că Turcia luptă împotriva uh, peșmerga și noi susținem Turcia. După aceea, rolul Israelului. Aici nu spunem nimic, nu spunem că uh, Israelul și-ar dori ca Siria să fie transformată într-un stat satelit. Spun acest lucru pentru că este o chestiune despre care nu s-a vorbit suficient. Și după aceea, marea forță financiară a statului islamic o reprezintă petrolul. Nu am atacat însă nici una dintre rafinerii. Nici una dintre rafinerii nu a fost bombardată. Care este explicația? avem prevăzută o misiune în Cipru. Puteți să ne dați mai multe informații în acest sens. Domnule Plenkovici, ca șef al delegației pentru Ucraina, în primul rând vă mulțumesc pentru toate ce tot ceea ce faceți în în discuție, însă nu trebuie să decuplăm uh, partea anexată ilegală a Crimeei și partea ilegală ocupată a Donbassului. După aceea, ca urmare a activităților din Normandia, am, uh, a trebuit să discutăm despre teritoriile ocupate, necesitatea de a implica întreaga comunitate internațională, să avem uh, un profil uh, pentru reintegrarea acestor teritorii. Poate că se poate face ceva în viitorul apropiat în acest sens. Thank you, Chair. Mr. Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în ceea ce privește Siria, ne puteți spune cum evaluați rolul Turciei în această privință? Știind că există totuși uh, un rol activ în ceea ce privește atacarea curzilor turci. Și care sunt așteptările vis-a-vis -vis de următorul summit UE-Turcia? Noi în Parlament uh, nu prea acceptăm această legătură între criza refugiaților și aderarea Turciei, negocierile de aderare, dar cum vedeți lucrurile în această privință și Uh, legat și de rute sigure pentru refugiați. Și o ultimă observație, cancelarul Merkel spunea că creșterea cooperării cu Turcia se va face în toate domeniile, nu doar în ceea ce privește refugiații. Ne-ați putea clarifica care este poziția guvernului dumneavoastră în această privință, în ce domenii va exista o mai strânsă cooperare? Weigel und äh, Fleckenstein zu den beiden Leuten, äh, die in Albanien tätig waren. Thank you very much for coming to this meeting at this very Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit să ne vedeți într-un moment atât de special. Germania are un rol foarte important uh, în uh, estul Europei. Cum întrevedeți viitorul acestei zone? Pentru că câteodată se constată progrese, însă noile crize politice nu contenesc să apară. Pe ce ar, uh, am putea să ne concentrăm pentru a le evita? În Serbia, în Serbia, care este cea mai mare provocare? Pentru ca Serbia să poată trece la deschiderea uh, negocierilor de aderare. În ceea ce privește viitorul uh, negocierilor cu Kosovo și Serbia, în ceea ce privește migrația, foarte bine că s-au implicat țările din regiune în acest proces. Credeți că mm, capătă suficientă asistență financiară și politică? Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Bundesaußenminister. Vielen Dank für Ihre Ein Vă mulțumesc. Ähm, vor allem, was Sie über Syrien gesagt haben. Vă mulțumesc, domnule ministru, și mai ales mulțumesc uh, pentru ceea ce ați spus despre Siria. sich denn ein Ați amintit uh, ISIS uh, doar în trecere. Cum credeți că se va putea ajunge la o încetare a focului dacă Daesh nu este implicată? În sensul că luptătorii ISIS până la urmă au mână liberă în acele teritorii. Külügyminiszter úr, elnök úr. Domnule președinte, permiteți-mi, vă rog, înainte de toate, să îmi exprim o solidaritate față de colegii Aliomari și Donjon în aceste vremuri grele. În Ungaria am uh, hotărât să fie doliu ieri cum să facem să evităm infiltrarea teroriștilor în fluxurile de migranți. Și apoi, ar fi fost bine ca apărarea frontierelor Schengen la, ale României și, cu România și Bulgaria să fie uh, întărite. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu la rândul meu să-mi exprim sprijinul față de poporul francez. Uh, Întrebarea pe care doream să vă adresez, domnule ministru, este următoarea. În ce circunstanțe Germania ar fi gata să sprijine și să participe acțiuni militare NATO împotriva ISIS? Mulțumesc! Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, da, mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Am să încerc să rămân în domeniul tematic anunțat și să mă concentrez mai întâi pe întrebările care se leagă de Siria. Prima întrebare a domnului Preda se uh, referea într-adevăr la calendarul pe care l-am convenit uh, sâmbătă trecută, un calendar care, fără îndoială, mi se pare foarte ambițios uh, și pentru mine, pentru dacă ne aducem aminte că uh, în decurs de șase luni ar trebui să uh, existe un uh, guvern interimar, până atunci uh, încetarea focului și după 18 luni alegeri anticipate. Asta pentru a oferi speranță nu doar celor care au rămas în Siria, ci și celor aflați în diaspora între timp și la care să poată participa și aceștia. Calendarul este într-adevăr ambițios, dar cred că Trebuie să demarăm cu acest calendar ambițios în vremuri în care actorii relevanți uh, se întâlnesc pentru prima dată în jurul aceleiași mese și sper că vor și rămâne. Însă, până la urmă, nu doar calendarul, ci și demersurile efective pe fond sunt importante și aici cred că ar trebui să evităm anumite neînțelegeri în jurul termenului de încetare a focului. S-a mai formulat întrebarea cum anume să ne imaginăm acest lucru. Nu ar fi o încetare a focului care să fie în favoarea ISIS? Nu. Pentru că acea încetare a focului, despre care se vorbește în documentul de la Viena, se referă la încetarea focului între milițiile sau grupările uh, guvernamentale și cele ale opoziției. Așadar, așa cum spuneam și în introducerea mea, vrem să ne îngrijim ca unități uh, ale guvernului și unități uh, ale opoziției uh, rămân blocate în această luptă unii împotriva altora, ci să se angajeze în lupta împotriva ISIS. Dacă oare ISIS și al nostru sunt singurele grupări importante, aici există divergențe și la nivelul participanților de la Viena. Însă nu este o divergent între, între Rusia și Vest, ci și între participanții din lumea arabă, pentru că în rândurile acestora există unii care vor să reducă uh, grupările teroriste doar la Al-Nusra și ISIS, însă există și alții care spun că trebuie avut în vedere și cei care cooperează cu ISIS uh, în utilizarea unor mijloace teroriste. Eu însă cred că dacă vrem să ajungem într-adevăr la o încetare a focului, va trebui să vedem cine acceptă această încetare a focului. Cei care nu o acceptă vor combate în continuare lângă ISIS, iar ceilalți probabil se vor reorienta și vor susține această încetare a focului, care ne dorim să fie și de durată. Ce înseamnă acest lucru pentru solidaritatea europeană? Le dau dreptate tuturor celor care spun că nu ne putem limita doar după acest weekend și evenimentele de la Paris la câteva aserțiuni, ci Până la urmă ne aflăm cu toți într-o situație similară. Tragedia de la Paris este una îngrozitoare, ne lasă fără cuvinte, însă, așa cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să ne aducem aminte și de Madrid și de Londra și de aceea ceea ce s-a demarat deja în baza acordului ministrilor de interne care comunică între ei și care și urmează să se întâlnească în această vineri. <clears throat> aici la Bruxelles. Colaborarea între forțele de ordine și serviciile secrete este imperios necesară pentru a minimaliza pe cât se poate riscurile unor atacuri similare în alte părți în Europa. Aceasta exprimă solidaritatea europeană care a fost uh, evidențiată de mai mulți dintre dumneavoastră. cum se leagă lucrurile de angajamentul militar. Dacă cu toții, chiar și Franța, am fi convinși că, așa cum a propus cineva dintre dumneavoastră, NATO, uh, luând măsuri împotriva ISIS și al Nusra, uh, ar face acest lucru, atunci am fi în altă situație, însă cred că nici Franța, nici alte state NATO și nici secretarul general NATO nu consideră că o intervenție NATO ar fi utilă aici, ci dacă e, vrem să avem succes, trebuie să cooptăm și statele din Orientul Mijlociu, statele arabe, pentru a se implica mai mult. Însă, repet, chiar dacă sunt facile aceste răspunsuri Uh, care privesc uh, angajamentul militar, așa cum apare și în presă, ele totuși nu servesc uh, obiectivului final. Acest drum destul de lung pe care am demarat pentru a găsi o soluție politică nu va avea alternativă. De aceea nu se pune problema numărului de avioane de război sau de tancuri pe care le trimitem în această regiune, ci mai degrabă eforturile pe care trebuie să le facem, așa cum am detaliat în uh, prezentarea mea introductivă. Și le spun, sau spun și colegului din Marea Britanie care a intervenit, nu cred că solidaritatea noastră ar trebui măsurată prin acțiuni similare cu cele ale Marii Britanii. Eu cred că în ceea ce privește acțiunile militare ar trebui să avem grijă că nu toată lumea să facă același lucru, ci să ne concentrăm pe uh, lucruri diferite. Dacă toată lumea ar uh, efectua atacuri uh, din aer, așa cum există oferte și în partea altor state, și ne-am rezumat doar la acestea, atunci am bombarda suprafețe întinse în timp deșert, dar uh, nu am reușit să înfrângem ISIS. De aceea trebuie să ținem cont de complexitatea situației, complexitate care ține de faptul că în Siria există acum o, un război pe mai multe fronturi, de pe urma căruia ISIS profită, ceea ce înseamnă că trebuie să reducem numărul de fronturi astfel încât să fie combătute într-adevăr ISIS și al nostru. Asta este misiunea uh, pe care trebuie să ne o propunem dacă vrem să facem progrese. Franța a anunțat pe agenții văd în această după-amiază că se va adresa Consiliului de Securitate a ONU pentru a pleda pentru o rezoluție comună a Consiliului de Securitate ONU pentru ca solidaritatea necesară să fie declarată și la nivelul comunității mondiale. Acum, dacă ne îndepărtăm puțin de această tematică, uh, Siria, și ajungem la tema Turcia și migrație. Cineva întrebase într-o manieră critică dacă Germania ar fi dispusă să-și regândească politica și să facă politică și cu state mai dificile, eu am fost printre primii care m-am deplasat în Turcia atunci când se contura deja dimensiunea acestei crize a refugiaților. I-am și spus uh, la acea vreme domnului Erdogan, unde în ce constă problema și că va trebui să facem în așa fel încât acest lucru, migratoriu să devină calculabil pentru statele din Europa și pentru noi din Germania. Știți că acest dialog cu Turcia este în desfășurare. Dacă va duce la rezultate satisfăcătoare pentru noi, este destul de dificil de spus în momentul de față. Există așteptări din partea ambelor părți. Știți Probabil că Turcia, pe lângă susținerea financiară, are și alte așteptări, în special în ceea ce privește deschiderea altor capitole de negociere și o posibilă facilitare a vizelor. Pentru noi, multe depind de modul în care Turcia va putea să protejeze în așa măsură granițele spre Mediterana, astfel încât să putem avea o limitare a fluxului de migranți și dacă chiar oferă refugiaților motive pentru ca aceștia să decide să rămână în Turcia. Întrebarea pe care a formulat-o vis-a-vis de Afganistan. Acum, nu-i vorba că în Afganistan există doar câteva afișe. Am încercat uh, deja de câteva luni de zile să contracarăm propaganda unor uh, <clears throat> asociații asociații sau grupări de cărăuși care uh, spun oamenilor că nu doar în Afganistan, ci și Uh, în anumite state africane, că îi așteaptă numai lapte și miere, o casă și o mașină imediat ce ajung în Germania. Deci încercăm să o contracarăm, dar evident nu doar prin afișe, și prin mass media și prin rețelele sociale, încercând să corectăm uh, uh astfel de iluzii care sunt răspândite de către cărăușii de la fața locului. Acum, dacă putem uh, retrimite refugiații în Afganistan, l-ați citat pe ministrul pentru emigrație, Balki, care într-adevăr a ieșit în fața opiniei publice și a spus că cei care cei dintre cetățenii afgani care au căutat acest drum spre străinătate nu vor fi reprimiți. În urma acestei afirmații um, am luat legătura cu dânsul și l-am întrebat dacă știe care sunt uh, obligațiile de drept internațional al unui stat și mi-a confirmat acest lucru. Deci, uh, la nivel teoretic, nu există o schimbare a situației de fapt în practică va trebui să vedem dacă solicitanți de azil respinși în statele europene vor fi într-adevăr reacceptați. Și aici trebuie avute în vedere și, așa cum prevede și legislația germană, um, alternative de refugiere în interiorul țării. Deci trebuie să existe regiuni în respectiva țară unde să nu existe război civil. Apoi, vis-a-vis -vis de Ucraina. Pentru că și vis-a-vis -vis de această temă s-au formulat diferite întrebări, în special în ceea ce privește viitorul sancțiunilor. Sunt deseori întrebată către jurnaliști dacă Uniunea Europeană este, aveți un consens în ceea ce privește sancțiunile. Eu deseori mă mir pentru că văd, că privesc propria mea misiune ca fiind altceva. Misiunea mea ca ministru de externe este aceea ca această necesitate a sancțiunilor să dispară a confirma că sancțiunile sunt în continuare necesare și că vor fi uh, convenite în curând, nu este un obiectiv în sine și dacă va trebui să facem acest lucru, acest lucru nu confirmă decât un adevăr trist și anume că nu am făcut uh, progres în ceea ce privește aplicarea acordului de la Minsk. De aceea eu consider că obligația politicii externe este aceea de a face tot posibilul pentru ca acordul la Minsk să fie într-adevăr pus în practică. Aici ne angajăm, vă pot asigura, iar în urma micilor progrese care, pe care le-am consemnat în ultimul timp, preci ă, eu că există speranță. Și apoi, sigur, va trebui să vedem cum anume se va progresa cu următorii pași, care poate vor fi mai complicați. Și nu e o noutate atunci când vă spun că s-a convenit la nivelul șefilor de stat și de guvern că viitorul sancțiunilor va depinde de aplicarea acordului de la Minsk. Și dacă nu există nicio posibilitate pentru autoritățile vamale din Ucraina de a reasigura protecția granițelor pentru Ucraina, atunci acest lucru înseamnă că protocolul de la Minsk nu este pus în aplicare în totalitate și la nivelul ministrilor de externe vom discuta cum anume vom proceda în viitor, astfel încât viitorul sancțiunilor să depindă foarte clar de aplicarea protocolului de la Minsk. Și cred că cel puțin în februarie vom vedea dacă alegerile, în conformitate cu ultimele înțelegeri de la uh, Berlin, se vor desfășura în mod corect. Dacă alegerile vor fi avut loc corect, atunci s-a mers un pas decisiv mai departe. Atunci există legitimitate și și legislația cu privire la statutul special va intra în vigoare. Știu, uh, că este un pas uh, uriaș. Și Desigur, mai uh, rămâne această întrebare cum anume Ucraina va putea reprelua asigurarea granițelor uh, de est spre Rusia. Prefer așadar să privesc încrezător în ceea ce privește aplicarea protocolului de la Minsk și să nu ne concentrăm doar asupra sancțiunilor. Balcanii occidentali, da, o altă temă, domnule Cucan, cred că procesul de la Berlin a reprezentat o revenire în ceea ce privește procesul de apropiere față de Europa, însă în cadrul acestui proces am putut constata și care sunt obstacolele din momentul de față. Știți că prin inițiativa germano-britanică, care acum a devenit Uniunea Europeană, dar prin intermediul acesteia am încercat să creăm un fel de dinamică în Bosnia-Herzegovina, care o vreme a funcționat și destul de bine, dar acum, iată, a reapărut această amenințare a unui referendum în uh, Republica Srpska. Sper că vom putea evita acest lucru. Iar uh, evoluțiile din Macedonia și știu că știți dumneavoastră aceste lucruri, că mulți dintre dumneavoastră au fost acolo, arată de asemenea că nu toate statele din Balcanii Occidentale au aceeași apropiere față de Europa și că diferențele de fapt practic s-au accentuat la întrebarea dacă există suficientă susținere financiară. Aici, în ultimele luni, am primit informații destul de divergente. O vreme s-a spus și din partea Serbiei și pe ocazia unor conferințe de presă, și de aceea pot să redau acest lucru, s-a spus așadar că nu se rost bani din partea Europei. Acum situația s-a schimbat. În ceea ce privește Germania, cred că pot să spun, că a fost singura țară europeană care a oferit susținere financiară și uh, pe cale bilaterală, pentru că eram conștienți de faptul că această țară se confrunta cu niște probleme financiare sau mari. Acum vis-a-vis -vis de Cipru, pentru că a mai existat o întrebare, într-adevăr, mâine mă deplasez acolo, n-am mai fost de mult. Trebuie însă să spun că dacă există semnale încurajatoare, atunci aceasta visează totuși îndelungatul conflict din Cipru, unde în momentul de față se pare că partea de sud și partea de nord a Ciprului, uh, iată, au intrat într-un dialog constructiv. Nu putem decât spera că se va găsi o soluție și că cei care au influență asupra autorităților din nord și din sud, uh, vor face uz într-o manieră pozitivă de această influență. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de dezbatere și dacă îmi permiteți și mie câteva observații. Eu cred că ISIS poate fi înfrântă dacă mă uit la progresele efectuate de peșmerga în ultimele săptămâni. Aici vedem că anumite progrese sunt uh, posibile și cred că anumite forme de susținere care mai există în momentul de față în ceea ce privește vânzările de petrol și fluxurile financiare ar trebui, ar trebui întrerupte. Un al doilea punct. Europa se află în fața a două provocări majore, lupta împotriva terorismului și marea criză a refugiaților. Trebuie să avem grijă să nu amestecăm lucrurile în discuțiile publice și să îi aducem um, pe refugiați în legătură cu atentatele teroriste. Refugiații sunt victime ale terorismului și nu făptuitor, dar în ambele uh, probleme trebuie să colaborăm pentru că trebuie să constatăm că niciun stat național nu mai este în măsură să rezolve această problemă singur, nici în ceea ce privește combaterea terorismului și nici în ceea ce privește criza refugiaților. Și nici în ceea ce privește soluționarea la nivel politic, pentru că s-a vorbit de Turcia și planul de acțiune. Iar celor care spun că Europa a eșuat, ar trebui să le răspundem că, iată, chiar este nevoie de Europa uh, pentru ca această criză să poată fi depășită, pentru a nu le oferi muniție criticilor de extremă dreaptă. Domnule Steinmeier, vă mulțumesc pentru prezență, sper să aveți succes în Cipru și sunt de acord cu dumneavoastră că șansele de a se găsi o soluție pe această insulă n-au fost de mult atât de bune ca în aceste zile. association with the <coughs> Dear colleagues, could you please uh, take your... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, schimbul de opinii cu domnul Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, privind situația politică din Republica Moldova. Această parte a reuniunii AFET astăzi are loc în asociere cu delegația uh, uh, la Comisia Parlamentară de Asociere UE Republica Moldova, care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Țin să-i urez bun venit domnului președinte al Parlamentului încă o dată. Anul acesta a fost unul destul de greu pentru Moldova. Situația politică din această țară a fost una fragilă iar la 29 octombrie, guvernul uh, primului ministru Streleț a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură votate de o largă majoritate a Parlamentului, inclusiv de Partidul Democrat. Uh, se așteaptă formarea noului guvern, care va fi cel de-al treilea guvern al acestui an. În ultimii ani, Uniunea Europeană a adus mult sprijin Moldovei, atât uh, din punct de vedere politic cât și financiar, însă criza politică Uh, nu face decât să spăr, sporească neîncrederea cetățenilor moldoveni în capacitatea autorităților moldovene de a combate corupția și de a reforma sistemul judiciar și economia. Știm că mm, scandalul bancar, care a survenit cam acum un an, un an încă nu a fost investigat cum trebuie și uh, dificultățile politice nu fac decât să pună obstacole în calea reformelor. Um, un studiu publicat săptămâna trecută subliniază um, marea neîncredere a um, cetățenilor în guvern și autorități. Cetățenii moldoveni doresc o coaliție de guvernare mai pre-europeană și doresc um, organizarea de noi alegeri. Cetățenii europeni sunt uh, îngrijorați în privința corupției și a neatingerii reformelor promise. Voi da acum cuvântul uh, domnului președinte al adunării parlamentare din Moldova pentru a ne pune la curent timp de 10 minute în privința uh, elementelor cele mai importante din situația din Republica Moldova, precum și să ne vorbească despre măsurile luate pentru combaterea problemelor și um, să ne spună care este părerea dumnealui în privința viitorului acestei țări, dat fiind că Moldova este un partener uh, important în estul Europei. Vă mulțumesc, domnule Plencovici. Înainte de toate, permiteți-mi să vă spun că sunt, uh, am marea onoare și marele privilegiu de a fi în fața dumneavoastră astăzi și de a avea ocazia să vă prezint ultimele informații în privința situației din Moldova. De asemenea, mă bucur că avem ocazia unui schimb de opinii. Moldova a fost o uh, poveste de succes în estul Europei. Însă, din păcate, problemele structurale de care dă dovadă a făcut ca această etichetă pozitivă să fie pierdută. Aș începe prin a spune că astăzi două elemente de mare importanță care să ne ajute să înțelegem situația din această țară. Primul cuvânt ar fi dezamăgirea. Da, este o mare dezamăgire. Dezamăgire față de clasa politică, față de partide, mai ales cele aflate la guvernare. Și această dezamăgire se datorează întârzierilor înregistrate în procesul de reformă instituțională în, precum și în procesul de reformare a sistemului judiciar, al sistemului bancar și a altor probleme. Am, ne-am pierdut credibilitatea și încrederea cetățenilor din Republica Moldova, precum și credibilitatea și încrederea partenerilor noștri, inclusiv instituțiile europene. Totuși, s-au făcut și lucruri bune. Moldova a reușit să semneze și să lanseze punerea în aplicare a acordului de acordul de asociere cu Uniunea Europeană și în domeniul comercial s-au înregistrat progrese, iar Uniunea Europeană este acum întâiul partener comercial al Republicii Moldova. Cu ajutorul Uniunii Europene am reușit să ne reorientăm de la piața rusească către cea europeană, mai ales într-o perioadă de timp în care Rusia a impus un embargo asupra produselor moldovenești. S-au făcut foarte multe și prin punerea în aplicare a numeroase măsuri și uh, legi pentru liberalizarea regimului vizelor. Și asta este un mare progres. Dar, în același timp, nu am reușit să ne ocupăm de problema băncilor. Precum știți, a avut loc o fraudă bancară de amploare. Acest lucru a pus obstacole și în calea reformelor structurale din țara mea, astfel încât clasa politică și-a pierdut credibilitatea dincolo de criza economică și financiară, este și o criză politică în Republica Moldova. Actualmente suntem în negocieri pentru crearea noi majorități parlamentare. Cât mai repede cu putință să se ajungă la crearea unui nou guvern și pentru lansarea discuțiilor și negocierilor cu femeiul <clears throat> pentru un program pentru următorii trei ani printre priorități o serie de chestiuni de care trebuie să ne ocupăm foarte clar este sistemul, sistemul bancar, alinierea legislației și punerea în aplicare a unui sistem care să asigure transparența tranzacțiilor bancare, guvernanță corporativă, precum și alte chestiuni asimilate, cum ar fi independența băncii centrale, în al doilea rând, trebuie reformat, uh, reformată justiția. Pe agenda parlamentară avem o nouă lege pentru uh, biroul procurorului. Acest proiect de lege a fost uh, creionat împreună cu experți din societatea civilă și de la nivel european, inclusiv membrii ai comisiei dumneavoastră. Am lansat un program de revizuire interpares pentru lupta împotriva corupției. Deci, pe de o parte, legislația este bună și instituțiile există, însă ceva e clar că șchioapătă și chiar nu funcționează. Energia este și ea o mare prioritate pe agenda noastră. Republica Moldova este foarte dependentă de gazul și electricitatea rusești și din Transnistria. Deci, trebuie să asigurăm interconectarea sistemului rețelei uh, moldovenești cu cea europeană via România. Să construim uh, rețele cu reverse flow între România și Moldova. Pe de altă parte, mediul economic are nevoie de legislație și de lipsa corupției pentru a funcționa realmente. Însă nu este vorba atât despre instituțiile europene cât și, despre, cât și de relațiile dintre noi. Nu. Mingea este în terenul nostru acum. Noi trebuie să ne punem pe treabă și să ne asigurăm că ne facem temele iar prioritatea pentru următorul guvern și pentru noua majoritate parlamentară va și angajamentul nostru rămâne ca atare. Și anume punerea în, punerea în aplicare a politicii de securitate comună. Precum spuneam, este vorba despre încredere, însă încrederea nu poate fi recăpătată decât prin acțiuni și prin reforme. Intrăm în criză de timp, iar vorbele vor trebui transformate în fapte. Iar clasa politică din Moldova trebuie să facă acest lucru pentru că dacă nu, nu vom recăpăta încrederea populației și vom intra într-o criză politică de foarte mare amploare și de lungă durată. Se va ajunge poate la alegeri anticipate, dar așa s-ar deschide cutia Pandorei, pentru că nu știi ce, poate, ce se poate întâmpla ulterior. Iar uh, influențele din partea Federației Ruse se fac resimțite puternic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Încă o dată, e o mare onoare să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Candu. Pentru a putea avea suficient timp uh, la dispoziție pentru ca domnul președinte Candu să vă poată răs- răspunde, vă rog întâi pe șefii delegațiilor, domnul Cristea și domnul Austrevicius, să luați cuvântul timp de două minute, după care alți colegi care s-au înscris deja la cuvânt vor avea această posibilitate timp de câte un minut, astfel încât să ne putem înscrie în timpul alocat. Țin să-i urez bun venit uh, șefului delegației UE la Moldova, doamna Pirca Tapiola, care se află alături de noi și care îi mulțumesc pentru eforturile pe care le face la Chișinău înainte de toate, domnul Cristea, Aveți cuvântul, două minute. Președinte, bine ați venit în Parlamentul European. Eu, ca președinte al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, eh, sunt extrem de îngrijorat cu privire la situația politică, economică și socială din Republica Moldova. Um, și vreau să spun foarte clar că din cauza irresponsabilității elitelor politice de la Chișinău, care au continuat și au perfecționat acel uh, proces de privatizare politică a instituțiilor statului, Europa, Uniunea Europeană, noi am ajuns să fim uh, criticați și acuzați că am sprijinit o Republică Moldova nereformată. Și cred că această acuzație este una falsă, fără temei, pentru că ceea ce Uniunea Europeană uh, a făcut și a încercat să facă a fost uh, să creeze premizele și condițiile pentru uh, procesele de reformă internă în Republica Moldova. Și Chișinăul a avut o fereastră de oportunitate care, o spun cu regret, la acest moment pare închisă. Sper să nu fie iremediabil, dar nu depinde de noi acest lucru. Uh, Uniunea Europeană a făcut multe pentru Republica Moldova și face multe pentru Republica Moldova. Aș putea să menționez doar pe scurt uh, cele mai mari alocări din cadrul politicii europene de vecinătate per capita care merg uh, către Republica Moldova. Aș putea să vorbesc despre ratificarea acordului de asociere de către acest Parlament European în urmă cu un an și trei zile în urmă. Um, sunt extrem de îngrijorat uh, și ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni când PDM a votat împotriva coaliției de guvernare din care făcea parte, uh, când a votat împotriva coaliției, de, uh, practic împotriva propriului guvern, este un gest politic uh, fie naiv, fie calculat greșit de către liderii politici de la Chișinău. Și din experiența mea, liderii politici de la Chișinău nu sunt nici naivi, nu, sunt, nu calculează nici greșit. Și aici este uh, esența îngrijorării noastre cu privire la, la Republica Moldova. Vreau să închei spunând doar câteva lucruri pe care PCRM-ul le spunea prin vocea lui Voronin la momentul votării acordului de asociere în Parlamentul de la Chișinău. Ei nu au votat acest acord și spuneau că acordul lipsește Moldova de viitor. Să evităm rolul de complici în procesul de trădare a țării. Suntem ostatici ai Uniunii Europene, poporul a fost învins. Domnule președinte, am încredere în dumneavoastră? Aveți de gând să faceți un guvern cu PCRM-ul? Mulțumesc. Thank, thank you very much, Mr. Cristea. Mulțumim foarte mult, domnule Cristea. Domnul Austreviciu are acum cuvântul. Vă rog, este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului, dați-mi voie să vă salut și eu în calitatea mea de raportor pentru Moldova și să vă urez bun venit aici la Bruxelles. E întotdeauna bine să vii să vizitezi Bruxelles, uh, oricum e bine să fii mai devreme decât mai târziu, dar noi ceea ce ne dorim este să avem o Republică Moldova angajată înspre o perspectivă europeană fără niciun fel de îndoială. Noi avem speranța că după oarecare întârzieri, după anumite confuzii, iată, acum a venit momentul ca Moldova să reia această cale și să definitiveze acest acord de asociere și agenda aferentă. Înțelegem. Înțelegem cât de greu este să faci reforme și cât de greu este să reconstruiești o țară. E nevoie de timp, e nevoie de voință politică, și e nevoie uneori și de noi coaliții. Și într-adevăr sunt de acord cu dumneavoastră că acum trebuie să vorbim în mod foarte clar și deschis. Uh, nu putem face altfel. Domnule președinte, noastră știți mai bine ca mine că în politică încrederea și înțelegerea reciprocă reprezintă de fapt 95% din succesul agendei noastre de lucru. Restul e vorba doar de tehnică, protocol, cafea și discuții și um, odihnă. Dar, în același timp, faptul că se pierde credibilitatea și sprijinul, e bine, asta este, de fapt, uh, ceea ce lipsește, de fapt, pentru realizarea agendei de lucru din politice din Moldova. Și poate ar trebui să știți că Uniunea Europeană nu își mai dorește încă o criză regională în plus. Nu vrem ca Moldova să se, să se îndrepte din ce în ce mai mult în această direcție. Și deocamdată, sincer, avem mai degrabă în continuare întrebări în loc să găsim răspunsuri sau, eu știu, sugestii. Prima mea întrebare ar fi, ce ar putea fi făcut pentru a, diminu- pentru a diminua influența oligarhilor în partidele uh, dumneavoastră politice? Pentru că Moldova e o țară prea mică pentru a fi dominată de 1, 2, 3 oligarhi uh, pe scena politică. Și a doua întrebare este următoarea. Uh, Există vreo șansă, într-un răstim destul de scurt, să avem o coaliție pro-europeană nouă și să reîncepem aducerea Moldovei către calea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Austrevici. Și acum, domnul Cristian Preda, coordonator PPE. Uh, domnule președinte al Parlamentului, uh, salut prezența dumneavoastră aici. Uh, cred că Așa cum a sugerat și dumneavoastră, um, Moldova a reușit contraperformanța ca într-un an să uh, rateze uh, poziția bună pe care o avea și să ajungă într-un impas politic. Am și o întrebare pe care v-a pus-o domnul Cristi. Acum răspundeți apelului pe care chiar acum câteva ore Vladimir Voronin l-a făcut de a vă asocia dumneavoastră Partidul Comunist și Partidul Socialist într-un nou guvern în condiții în care știm uh, uh, cât de uh, tensionate sunt relațiile din coaliția pro-europeană. Și al doilea lucru, aș vrea să comentați asupra rolului oligarhilor în politică și în particular asupra rolului pe care îl joacă uh, Plahodniuc, care este patronul partidului dumneavoastră. Credeți că e loc pentru uh, oligarhi în politică, dacă vreți, o, un drum pro-european sau e momentul să-i eliminați pe toți din toate partidele? Mersi. De ECR, Belgium. Domnul Demesmacher, ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit uh, în rândul nostru ați uh, pus uh, punctul pe I în mod uh, cinstit. Ați spus că um, clasa politică a pierdut încrederea cetățenilor. Noi vrem să sprijinim Moldova în lupta împotriva corupției și în lupta pentru apărarea democrației și valorilor acesteia, precum și să vă sprijinim în drumul către Europa. Uniunea Europeană nu trebuie să dispară din inimile și spiritele cetățenilor moldoveni. Am câteva întrebări. Cum se prezintă Uniunea Europeană în presa moldovenească? Nu cumva este prezentată cam negativ ca urmare a propagandei uh, presei rusești? Apoi, minoritățile etnice ar putea fi și ele înscrise în programul de reformă, pentru că multe dintre acestea, acestea se întorc către Europa Oare cum li s-ar putea acorda mai multă putere într-un nou guvern, un nou guvern care să fie unul mai inclusiv, să spun așa? Apoi, aș vrea să știu dacă ați reușit să inversați consecințele negative ale embargoului rusesc. S-au luat suficiente uh, hotărâri pentru a neutraliza impactul negativ al acestui embargo asupra economiei țării dumneavoastră? comerțul cu fructe și legume îndeosebi. Ce se mai întâmplă cu acest comerț între Republica Moldova și Uniunea Europeană? Mulțumesc, Marc. Doamna Gabriel Nețimăr are cuvântul. Ja, vielen Dank. Da, mulțumesc. Spuneți adineuri că există un obiectiv comun de a combate corupția, de a întări sistemul de justiție, ceea ce mi se pare corect. Întrebarea e doar cine să facă acest lucru, pentru că totuși se pare că clasa politică e destul de amestecată în diferite probleme de corupție și și în scandalul bancar. M-ar interesa în ce măsură atunci când se negociază pentru a obține majorități parlamentare, se ține cont și de situația de sărăcie a populației, pentru că știm că Republica Moldova este una dintre țările cele mai sărace din Europa și creșterea nivelului de trai cred că ar fi una dintre um, obiectivele principale ale unui guvern. Apoi, în ceea ce privește reformarea justiției, aici uh, cred că se impune și reformarea modului în care sunt tratați deținuții politici. Asta din informațiile care le dețin. Nu știu dacă e adevărat, poate puteți confirma dumneavoastră, e adevărat că um, se poate întâmpla ca o, o persoană să fie în arest preventiv uh, o perioadă de până la șase ani înainte de uh, instrumentarea unui proces. Aș vrea de asemenea să știu dacă și Grigore Petrenco, uh, președintele blocului uh, de stânga, a părăsat în septembrie și uh, s-a spus și de către Consiliul Europei că trebuie să existe un tratament echitabil din punct uh, de vedere al justiției. Ce, care este părerea dumneavoastră? Thank you, Chair. Uh... Vă mulțumesc. Domnule Candu, permiteți-mi să fiu sincer. Când au avut loc alegerile anul trecut, PD-ul a devenit cel mai mare parlament din cel mai mare grup din parlament, însă fără să-și asigure majoritatea parlamentară. De la semnarea acordului de asociere, Uh, s-a vorbit despre o sporire a legăturilor cu Uniunea Europeană. doar 32% dintre moldoveni au spus că și-ar dori o integrare europeană. Este un uh, procent foarte mic. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că o majoritate, pare să, a cetățenilor europeni nu sprijină o orientare europeană a țării dumneavoastră? Există asigurări politice, cum că uh, cetățenii europeni vor fi consultați în uh, realmente în ceea ce privește procesul de aderare europeană? Mulțumesc, domnul Scholz are cuvântul acum. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Cu trei săptămâni în urmă a avut loc cea de-a doua întâlnire a Comisiei uh, de Comerț pentru revizuirea uh, DCFTA-ului cu Moldova și s-a vorbit despre un nou, uh, o nouă clauză privind garanțiile. S-a vorbit despre probleme, problemele în justiția dumneavoastră. Aș vrea da, dacă ne-ați putea spune mai concret cum doriți să însoțiți uh, procesul de punere în aplicare, având în vedere că anumite acordul de liber schimb are câteva uh, probleme grave. Trebuie să avem o cooperare foarte clară, pentru că impactul asupra, societă- asupra situației socioeconomice este foarte mare. Uh, atât pentru europeni, dar cu atât mai mult pentru Republica Moldova. Uh, un astfel de uh, acord de asociere ar duce la o dezvoltare mult mai echilibrată a țării dumneavoastră. Mulțumesc, voi da acum cuvântul domnului președinte Candu și îl voi ruga să răspundă la toate întrebările în următoarele 5-6 minute. Da, mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Vă mulțumesc oricum pentru toate întrebările adresate. Permiteți-mi să subliniez un aspect foarte important. Apreciem foarte mult uh, sprijinul Parlamentului European și în general ale instituțiilor europene pentru tot ce s-a făcut până acum în, uh, în Moldova în ceea ce privește liberalizarea vizelor, acordul de asociere, acordul de liber schimb. Încă o dată, mingea este în terenul nostru, acum trebuie să răspundem la uh, încrederea care ne-a fost acordată. În ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de liber schimb, 30, 50% din acest acord uh, este deja implementat. Însă, acordul de asociere și acordul de liber schimb nu mai țin acum de politica externă, ci de politica internă a Republicii Moldova. Vom consol, ne vom consolida eforturile la nivel național și prin crearea unei unități specia, uh, speciale la nivel național cu uh, Ministrul uh, Integrării Europene și agențiile de resort, astfel încât toate instituțiile implicate în asociere și liber schimb să se strângă la oaltă pentru a uh, trata despre această uh, chestiune. În Parlament avem uh, prioritățile de punere în aplicare ale um, acordului de schimb, liber schimb, avem Mm, uh, comisiile însărcinate, uh, toate persoanele, obiectivele, perioadele și așa mai departe. Și uh, pentru acele chestiuni care nu vor fi puse în aplicare la timp, oamenii vor fi trași la răspundere. Mai sunt multe de făcut și pe marginea legilor, dar și pe marginea punerii în aplicare a acestora. Nu spun nici de cum că acest lucru va fi ușor în Parlament se dezbate acum uh, uh, uh, noua lege a gazelor, a curentului electric, a energiei în general, astfel încât să ne aliniem la pachetul european. Iată, la nivel național ne mobilizăm. În ceea ce privește sondajele și credibilitatea Uniunii Europene, în general vorbind, tocmai pentru că nu am avut succes cu reformele noastre. Și din cauza propagandei rusești, este adevărat, Uniunea Europeană a pierdut sprijinul din partea populației uh, Republicii Moldova. Dar nu este vina Europei, ci vina noastră. Sunt greșeli pe care noi le-am făcut și pe care trebuie să le asumăm. Ați vorbit despre propaganda rusească, cineva întreba mm, despre presa uh, moldovenească și despre impactul uh, presei rusești asupra presei moldovenești. Ei bine, acesta aș spune că este foarte mare. Mai mult de jumătate din uh, posturile rusești sunt vizionate în Moldova. Lumea încă se uită mult la televizor în țara mea, iar televizorul este prima sursă de informație pentru cetățenii din Moldova. Deci uh, impactul televiziunii este unul foarte mare. Cum putem răspunde acestei provocări? Ei bine, doar pe cale democratică. Nu putem nici de cum să interzicem canalele rusești. Asta ar însemna încălcarea libertății de exprimare. Dar sunt alte măsuri ce pot fi puse în aplicare. În primul rând, prin promovarea produselor locale, programe și talk show-uri speciale care să trateze tocmai uh, Uniunea Europeană, să fie un fel de advertising social. Deci atât societatea cât și uh, clasa politică trebuie să asigure transparența în proprietatea uh, presei, apoi să promoveze dezvoltarea unor produse de media locale pentru a contracara propaganda rusească. În ceea ce privește embargoul rusesc, producătorii moldoveni și mai ales agricultorii moldoveni care au fost uh, grav afectați de acest embargo au nevoie de timp pentru a găsi noi piese. Acestor agricultori le lipsește experiența, cunoștințele și, și fondurile. Dombânzile în uh, Moldova ajung până la 20% pentru producătorii moldoveni. Dar, pe de altă parte, Uh, lumea se orientează destul de repede de la piața rusească către piața europeană. Și trebuie să ne asigurăm că acești oameni vor avea um, sprijinul nostru cât mai repede cu putință. În ceea ce privește minoritățile și includerea acestora, precum știți, avem în sud regiunea autonomă Găgăuzia, încercăm să dezvoltăm o serie de proiecte regionale și să dezvoltăm comunicarea la toate nivelurile, atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar. Eu, sunt, eu unul sunt un promotor al deciziei parlamentare, care sper să fie aprobată peste două săptămâni, pentru crearea unui grup de lucru între Parlamentul uh, Moldovean și uh, Parlamentul Găgăuz, care să constituie o bază permanentă de colaborare și de găsire de soluții și în ceea ce privește legislația. Am fost întrebat de un coleg despre justiție și despre arestul provizoriu. Arestul uh, preventiv, e vorba de 30 de zile din câte știu eu, care poate fi dublat nimeni nu poate fi să fie ținut șase ani în așteptarea unui proces. Cu siguranță și în cazul Petrenco lucrurile stau la fel. Uh, Consiliul Europei a preluat această chestiune, dar și noi, clasa politică, urmărim îndeaproape uh, această chestiune și aplicarea statului de drept. În ceea ce privește oligarhii și influența acestora asupra instituțiilor, nu contează persoana, numele acesteia, ce contează înainte de toate este instituția și am să trec acum la română, dacă îmi permiteți. Regret în această perioadă și cu bune și cu rele, noi nu am reușit să formăm și să creăm instituții credibile. Instituții în așa fel încât factorul uman să reprezinte cel mai puțin sau o influență cea mai mică. Dacă e să privim spre west, spre vest, noi vedem că instituțiile funcționează, sistemul funcționează și legile funcționează indiferent de factorul uman. Cu cât mergem mai mult spre est, apare factorul uman, care joacă un rol mai deosebit, apar aranjamentele, telefoanele și altele. Noi urmează să creăm instituții cu sisteme și legea să funcționeze și atunci chiar nu mai contează oamenii, numele oamenilor sau oligarhii. Și asta e de fapt predominant pe agenda politică a Republicii Moldova și pe agenda guvernării când vorbim despre instituții, noi nu vorbim despre faptul că am schimbat un om cu altul. Am schimbat un om care are poate o anumită influență politică asupra lui. Să schimbe un om ca atare, dacă nu schimbi sistemul în întregime, nu vei avea rezultatele scontate. Iată de ce cel mai important pentru noi și în perioada eminent următoare este să lansăm acele reforme mult așteptate deja, în așa fel încât să creăm instituțiile fără vreo influență. Și inclusiv influența oligarhilor asupra politicii sau asupra celor mai importante procese din țară. Ce ține de întrebarea legată, uh, domnul Cristian a întrebat despre uh, o eventuală coaliție cu comuniștii. Mie care fac parte dintr-o uh, generație nouă de politicieni. Mi-e frică, sincer, de denumirea comunist și de tot ce e legat de trecutul uh, comunist. Și nu vreau să ajung la momentul în care să colaborez cu un anumit partid, mai ales dacă nu are sau nu își asumă angajamente legate strict de implementarea acordului de asociere, implementarea acordului de liber schimb și valorile pe care încercăm să le promovăm împreună. La ora actuală, majoritatea parlamentară și guvernarea poate fi creată fără implicarea Partidului Comunist. Dar frică mică va veni momentul, lunii martie și aprilie anului viitor, când trebuie să alegem președintele Republicii Moldova în Parlament iar cifrele, matematica spune că vom avea nevoie să de, de un anumit dialog și de, o anumită, uh, de un anumit angajament și împreună cu Partidul Comuniștilor, în așa fel găsind un anumit uh, compromis, dacă vreți, prin a identifica o persoană ce urmează să fie aleasă ca președintele Republicii Moldova, care eventual nu are nicio legătură cu clasa politică, vinind poate dintr-un mediu academic, de exemplu, în așa fel încât să asigurăm o stabilitate politică, deoarece o primă etapă, într-adevăr, de provocare, dacă vreți, este să formăm majoritatea parlamentară astăzi și să formăm un guvern prin uh, reformele pe care vrem să ne le asumăm, dar a doua etapă este să găsim un anumit uh, compromis cu partidele politice din uh, Parlamentul Republicii Moldova în așa fel încât să reușim să alegem președintele în luna martie sau aprilie, deoarece nealegerea președintelui Republicii Moldova eh, de către Parlament, de Parlament, va duce inevitabil la, la o altă criză politică și la alegeri parlamentare. President Kando, Thank you for this briefing. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Candu. Mulțumesc pentru această prezentare, pentru încurajările oferite în ceea ce privește viitoarele reforme din Moldova. Încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi, după care va urma votarea două minute pauză. Vă rog. Dear colleagues, I apologize for Dragi colegi, îmi cer scuze pentru această mică întârziere. Iată că întreaga după amiază a fost un pic uh, uh, tergiversată. Înainte să începem, Vă mulțumesc, domnule președinte, dar foarte pe scurt. Am avut un incident foarte recredabil în timpul schimbului de opinii cu ministrul georgian. În decursul acelor dezbateri, un reprezentant din grupul doamnei Le Pen a tratat pe președintele comisiei drept derbedeu, ca să-l citez exact. Cred că este inacceptabil și cer ajutorul grupurilor din celorlaltor grupuri, grupuri politice trebuie să găsim măsuri uh, pe care să le întreprindem împotriva acestor acțiuni care încalcă procedurile și stilul însuși al Parlamentului European. Respect. Mulțumesc, da, și noi suntem întotdeauna pentru respectul între colegi. Agenda. Dragi colegi, avem o listă lungă de voturi astăzi și vom începe cu primul raport, care este un proiect uh, care vizează exportul de arme, punerea în aplicare a poziției comune, două 2008, doar în 144 PESC. Domnul Bodil Valero este raportor. Doamna, de fapt. Dacă doriți să spuneți ceva în această privință, da, mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru că am avut discuții fructuoase și cred că am ajuns la uh, niște compromisuri care pot întruni o largă majoritate. Cred că e chiar și mai important să uh, controlăm exporturile de arme, ca acestea să ne ajungă în mâinile greșite, ca să nu revină aici sau să fie folosite împotriva noastră aici, în Europa. Și în lumina ultimelor atacuri de la Paris sau Beirut și în alte țări vecine, cred că e mai mult decât evident. Am uh, plecat uh, de la puncte de vedere destul de divergente și am reușit să ajungem la un text cu care să putem fi cu toții de acord, cu toții înțelegem care este noua situație de securitate în care trăim, dar și rolul pe care industria uh, l-a avut în dezvoltarea de noi tehnologii și așa mai departe. Sper că vom putea întruni un uh, consens cât mai larg în ceea ce privește acest raport. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Valero. Vă propun să trecem la vot compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul cu privire la amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă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 Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm electronic, pentru că situația părea destul de echilibrată. 101 verificăm. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 cu amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 Vreți să verificăm 108? Verificăm. Da, aveați dreptate? Ba nu. <laughs> Nu mi cer scuze, spune președintele. Eu am avut dreptate. Deci 108 se respinge, 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm, 110 Se respinge. 109. Ba nu, 113. Ba nu, revenim la 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să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 Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm, mă rog. Se adoptă. 123 pentru 123 pentru Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 158. Bun, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 cu amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, se respinge, îmi cer scuze. Considerentul A6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul AA9, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AB90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Da, putem spune amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru, cu uh, amendamentul oral se adoptă, compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Considerentul uh, D, 14. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Nu toată lumea ridică mâna, e greu de estimat. Vă rog să verificăm 15. Se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. <clears throat> Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trimiteri 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verific verificăm dacă doriți. Am avut dreptate, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic pe proiectul de moțiune de rezoluție, așa cum a fost uh, modificat. Vot electronic. Adopted with 52 votes. Se adoptă cu 52 de voturi pentru, 6 abțineri. Felicitări, doamnă raportor. Și trecem acum la următorul raport. Este vorba de o moțiune nelegislativă care vizează uh, acordul cadru cu privire la parteneriatul cuprinzător între statele membre și Republica Vietnam. Raportoarea este doamna Lochbiller. Doriți să interveniți, doamnă raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am lucrat foarte bine împreună pentru a obține aceste compromisuri. Mulțumesc, așadar, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri. Pare a fi respins, haideți să verificăm. 45. Se adoptă. Votăm împreună amendamentele 46 și 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș spune că se respinge 59, dar haideți să verificăm. 59.

Cred că trebuie să votăm și 58. Cine este pentru? Secretariatul mă asigură că și 58 trebuie votat. Deci, la 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Verificare electronică. De aici se vede mai bine totul. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, vă rog să ridicați mâinile. 94, partea a doua, împotrivă, abțineri, pare a fi respins, 94, partea a doua se respinge. Compromis 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Vot pe părți. Cine este pentru? La prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă. Cer scuze, trebuie să votăm la 106 pentru că 105 a fost respins. Deci 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri Pare a fi respins. Haideți să verificăm electronic la 112. O persoană n-a votat încă. Se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, Aș spune că e respins, dar poate că nu ridicați mâinile. Deci îl lăsăm respins sau verificăm electronic? Am impresia că osteniți cam tare. Se adoptă cu 5 voturi diferență. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 133 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, cred eu, uh, că domnul Flankenstein chiar ar uh, deschide mâna, ar ridica mâna, atunci s-ar părea că toată partea de stânga așa votează. Verificare electronică la 134. Aveam dreptate, deci. Nimeni nu ridică mâna în afară de domnul Fleckenstein. Se adoptă, deci, 135 pentru, împotrivă,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 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, pentru că iar nu ridicați mâinile. S-a închis votul și se adoptă. 14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 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic pe proiectul de raport uh, modificat. Ați votat cu toții pentru că cineva încă nu a votat. O persoană lipsește. Mulțumesc pentru. Se adoptă Felicitări doamnei Lochbiller. Trecem la um, acordul cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ce facem? Vot electronic? Haideți să vo facem vot electronic. Vietnam. Vietnam. Proiectul de recomandare. Cine este pentru, împotrivă? Vă mulțumesc. Se adoptă. Și mai avem raportul doamnei Calniete în privința încheierii unui protocol de cooperare pe marginea acordului UE-Vietnam Iarăși vot electronic pentru. Vot închis. Se adoptă. Mulțumesc, Sandra. Trecem la proiectul de aviz în privința situației din regiunea mediterană și necesitatea unei abordări globale a migrației. Raportor Demetris Papadakis, vreți să spuneți câteva cuvinte? Țin să mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare. Am încercat să introducem toate elementele esențiale. Și mulțumesc tuturor implicat, celor implicați. Thank you, Mr. Papadakis. Mulțumesc domnului Papadakis. Uh, Compromis 1 pentru împotrivă se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2, 145 pentru împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 pe foaie. Mulțumesc domnului Papadakis, felicitări. Și ajungem acum la ultimul raport din această seară, proiect de raport anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință pe 2014. Dau, dau cuvântul domnului raportor Cristian Preda. Lăsați grup politicul la colaborare. Aș dori să mulțumesc celelalte grupuri politice pentru colaborare și e clar că avem acum un, mi-am dorit să avem un raport concis și lizibil. Și avem 48 de amendamente de compromis. Regret faptul că, de fapt, Comisia FAM și-a dorit să avem o, un aviz, să aibă un aviz mai lung decât raportul însuși. În fine, asta e. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Mulțumim foarte mult, domnule raportor, și haideți să ne concentrăm ca să terminăm înainte de șapte și jumătate. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 96 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 98 pentru, Mă iertați, spune domnul președinte. De fapt, 97-98 sunt identice, s-au adaptat. 99 pentru, împotrivă, abțineți, nu ridicați mâinile, ori am încredere în domnul Fleckenstein sau putem să repetăm votul la 99 pentru, pentru, 99 împotriva, abțineri. Verificăm, verificăm, nu e clar. 99 vot electronic, verificăm. Tocmai de aceea n-am putut să mă deslușesc. Deci se adoptă. 101 pentru. Împotriva. Abțineți. Verificăm. Se adoptă 100, 102 pentru Împotrivă, abține se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abține se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum, Amendamentul 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă amendamentul 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se respinge, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 133 pentru, împotriva, abține, adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 138 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 147. Haideți să verificăm. Verificăm 156. You're not raising your hands. 157. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru împotriva abțineri se adoptă. 163 pentru împotriva abțineri se adoptă. 164 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aici avem un vot trei părți, 198, 198, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă, a doua parte, la 198, pentru, în, pentru, a, cade, devine caducă, bun. Dar votăm partea a treia, da? Bun, partea a treia de la 198. Deci partea a treia de la 198. 198, partea a treia. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Dar nu ridicați mâinile și de-aia munca mea e grea. Repetăm, deci, vot electronic, amendamentul 198, partea a treia, vot electronic, s-a deschis votul. Și se respinge și aveam dreptate. 173 pentru, împotriva abține se adoptă, 174 pentru, împotriva abține se adoptă, 175 pentru, împotriva abține se respinge, compromisul 21 pentru, împotriva abține se adoptă, compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Am amendamentul 183 pentru împotriva abțineri se respinge 184 pentru împotriva abțineri, împotriva abțineri vă rog să verificăm 184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 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 214 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Check. Bun, verificăm. se respinge. Amendamentul 215 pe părți, partea 1, cine te pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, verificăm. Și se respingem. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abține, să adoptă. 223 pentru, împotrivă, abține, să adoptă. 224 pentru, împotrivă. Abține să adoptă 225 pentru, împotrivă. Abține să adoptă 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 227 pentru, împotriva abțineri se respinge, 228 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Și se adoptă. 229 pentru, împotriva abțineri. Vă rog, ridicați mâinile, fără de care trebuie să verific și o să dureze mai mult. Deci, verificăm 229. 229. Trei persoane încă nu mai trebuie să mai voteze. Două, una, s-a închis votul. 34 pentru se adoptă, acum 230 pentru împotriva abține se adoptă, 231 pentru împotriva abține se adoptă, 232 pentru împotriva abține. Verificăm. Verificăm 232. Se respinge. 237 pentru, 237 pentru, împotriva, tineri. Scuze, spune domnul președinte, trebuie să votăm amendamentul domnului Preda, pentru că precedentul n-a fost adoptat. Sau, de fapt, nu a fost adoptat. Deci, votăm 233. Cine este pentru? 233. Împotriva, abține să adoptăm. Acum 237 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 238 cu amendament oral 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 239 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 200 45 pentru împotriva abțineri. A doua se adoptă. Compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. A, amendamentul 246 pentru împotriva abțineri se respinge. 247 pentru împotriva abțineri. Pare adoptat, dar haideți să verificăm. 257. Se respinge. 258 pentru, împotriva, abține, se respinge. 259, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 30, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 262 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rugăm. Să adoptăm. Compromisul 31. Cine este pentru? Împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 266. Pentru? Împotriva abține, se adoptă. Compromisul 32. Pentru? Împotriva abține, se adoptă. pentru împotriva abține, se adoptă, 272 pentru împotriva abține, se adoptă, 273 pentru împotriva abține se adoptă, 274 pentru împotriva abține se adoptă, compromisul 33 pentru împotriva abține se adoptă, com, amendamentul 283 pentru împotriva abțineri se respinge, 287 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amandamentul 307 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 314 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 315 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 317 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 322 pentru împotriva abțineri se adoptă, 323 pentru împotriva abțineri se adoptă, 324 pentru împotriva abțineri verificăm, 324. Se respinge 325 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 326 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 327 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 336 pentru împotriva abțineri se adoptă, 337 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă, 340 pentru împotriva abțineri se adoptă, 341 pentru împotriva abțineri se adoptă, 342 pentru împotriva abțineri se adoptă, 343 pentru împotriva abțineri se adoptă, 345 pentru împotriva abțineri verificăm. Se adoptă. 346 pentru, potriva din nou, vot electronic, pentru că e aceeași situație, electronic. Deci 346. Încă o persoană. S-a încheiat votul. Și se respinge. Compromisul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 363 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 364 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. 370 pentru, împotriva, 370, 370, ridicați mâine, pentru, pentru, împotrivă, 370, abține, se respinge, 371, pentru, împotrivă, se respinge, 372, pentru, împotrivă, se respinge, compromisul 45, pentru, împotriva abține, se adoptă, 377 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 380 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 382 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. 382 se respinge. Compromisul 46 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 384 pentru împotriva abțineri se adoptă. 385 pentru abțineri se adoptă. 389 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 400 pentru împotriva abțineri se adoptă, 405 pentru împotriva abțineri se adoptă, 404 pentru împotriva, 7 împotriva abțineri. Verificăm 407. Se respinge cu o diferență. 408 pentru împotriva, abțineri, verificăm 408. Adopted 409 in favor. Se adoptă 409 se adoptă, 410 pentru împotriva abțineri se adoptă, 411 pentru împotriva abțineri se adoptă, 412 pentru împotriva abțineri se adoptă, 412 pentru împotriva abțineri se adoptă, 413 pentru împotriva abțineri se adoptă, 400, compromis 48 pentru împotriva se adoptă, treizeci și unu pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, scuze, 33 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic la 33. Close. Thank you, the se adoptă. 34 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar nu mai mă ajutați cu votul, deci verificăm atunci 34. Wow! We need a break. Amendamentul 35 acum pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se respinge, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, 51. Egalitate. Se respinge așadar. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 53. se adoptă cu la o diferență de un vot. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii la 54? Haideți să repetăm. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva ține se adoptă. Compromisul 3 pentru se adoptă. 58 pentru 61 pentru împotriva ține se adoptă. 62 61 vot electronic. Verificăm.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 împotriva abțineri se adoptă, 83 pentru, împotriva abțineri se respinge, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri se respinge, se adoptă, se scuză președintele, 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1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 11 pentru, se adoptă, 12 pentru, se adoptă, 13 pentru, se adoptă, 14 pentru, se adoptă, 15 pentru, se adoptă, 16, de asemenea 17 pentru, se adoptă, 18 pentru, se adoptă, 19, de asemenea 20 pentru, se adoptă, 21 pentru, se adoptă, 22 pentru, Which one you would like to check? Vreți să verificăm? Bun. 20 pentru. Împotrivă. Verificăm atunci. 20 check electronic. Verificăm electronic 20. Se adoptă. 21 pentru împotrivă, abține, uh, se adoptă 22 pentru, împotrivă, respins 23 pentru, împotrivă, se adoptă 20 verificăm 23 se adoptă 24 pentru, împotriva abțin, se adoptă 25 pentru, împotriva se adoptă 26 pentru, împotriva respins 27 pentru, împotriva respins 28 pentru, împotriva verificăm 28 se respinge la votul la egalitate. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm acum cu votarea avizului DV. 1 pentru, împotrivă, Respins. 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6 pentru. Se adoptă. DV7 vot pe părți prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm cea de-a doua parte, de la DV7. Se adoptă la o diferență de două voturi. DV8. Ba nu, acesta e caduc. Ați fi de acord să votăm în bloc amendamentele de V2 la V12, dar electronic atunci. Respins. Avizul FAM. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Socialiștii n-au indicat nimic, deci pe la avizul FAM suntem pentru. Se adoptă acum. 29 pentru. Se adoptă 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă 31 pentru. Se adoptă 33 pentru abținea se adoptă. 38 pentru, se adoptă. 42 pentru, se adoptă. 44 pentru, se adoptă. 45 pentru, se adoptă. 47. Ba nu. 50 pentru, se adoptă. 51 pentru, se adoptă. 53 pentru, 53 pentru, împotrivă se adoptă. 54 pentru, împotrivă se adoptă. 59, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă se adoptă. 59, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia, pentru, se adoptă. Partea a patra, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a cincea pentru se adoptă. Și acum vă propunem un vot în bloc pe următoarele aliniate din avizul FAM, de fapt sunt toate până la finele listei de vot, vot electronic dacă sunteți de acord. se resping împreună și acum votăm electronic rezoluția, proiectul de rezoluție precum a fost amendat, vot electronic. Încă un vot. Uh, nu. Cineva n-a votat? Felicitări, domnule Preda. Tomorrow we at 9. No. When do Wednesday? Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your... Mulțumesc pentru răbdare. V-aș uh, reaminti că miercuri avem o reuniune extraordinară la ora 11 împreună cu domnul comisar Han și doamna Mogherini.